Hello everyone, if you take... Bună ziua tuturor, vă rog să vă ocupați locurile ca să putem începe scurta sesiune de vot prevăzută pentru astăzi. Sper că aveți cartele de vot la dumneavoastră. Haideți să facem o scurtă verificare de prezență. Dacă puteți, vă rog apăsați orice buton pe consola dumneavoastră de vot, doar pentru a vedea că sunteți în sală. Doamna Borza, doriți să votați? Da, s-a deschis votul. Vă rog apăsați orice buton. Bună ziua! Da, totul în regulă, foarte bine, vă mulțumesc foarte mult. Începem votul. E vorba de controlul bugetar al finanțării ONG-urilor de, către, de la bugetul european. Raportoarea este doamna Dornano. Începem cu amendamentul 6 pentru împotriva amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri respins. 7 pentru împotrivă abțineri respins. 8 pentru împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pe părți, două părți. A fost retras, îmi cer scuze. Cel, aceste două sunt retrase. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, Abținere adoptat. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 18 pentru. Împotriva abțineri respins. 16 pe două părți. Prima parte pentru. Împotriva abțineri respins. A doua parte pentru. Împotriva abțineri respins. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 15. S-a deschis votul. The vote is open. The vote is closed. S-a închis votul. Vă rog să ne indicați care este votul dumneavoastră. Da, foarte bine. S-a închis votul. Adoptat. Unde suntem? La 19? 17. 17 pentru. Potrivă, abțineri, respins. 19 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru abțineri respins, 22 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 24 pe două părți. Prima parte. Pentru împotriva, abțineri, respins. A doua parte pentru. A doua parte e caducă. Trecem la amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 28. Votăm pentru. Împotriva abținerii adoptat. 29 pentru. Împotriva abținerii adoptat. 30 și 31 pentru. Împotriva abținerii respins. 33 e retras, 36 pentru, împotriva abțineri adoptat, 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 a fost retras, 37 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Respins. 39 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotriva, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat, îmi cer scuze, respins, spune doamna președinte. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 a fost retras. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, respins. 48 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptată, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm cea de-a doua parte. S-a deschis votul și s-a închis votul. Uh, vote is closed, so it is adopted. Așadar, se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Abține se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Abține se respinge. 52 pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 55 pentru, împotrivă, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 57 pe două părți. Prima parte, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, Abține, se adoptă. 59. Cine e pentru? Împotrivă. Abținei. Se respinge. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62. Pentru. Împotrivă. Abținei. Se respinge. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64 pentru, împotrivă, se respinge, 65 pentru, împotrivă, se adoptă, 67, prima parte, pentru, împotrivă, abține, se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă, devine caduc, nu devine caduc, deci a doua parte, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 1. Cine e pentru? Se respinge. Amendamentul 2. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, Abținei? Se respinge. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 4. Pentru. 4 A picat. 5. Se respinge. Și acum votul final. Facem vot electronic. Cine este? Votul e deschis. Și votul este închis. Deci se respinge. Și cu asta am încheiat votul. Mulțumesc! Okay, dear colleagues, let's enter the debates agenda. Haideți să începem dezbaterile de pe ordine de zi. Începem cu analiza avizului, proiectului de aviz în ceea ce privește ciclul de viață mai lung pentru produse. Raportor este doamna Charles de Mos. Vă dau cuvântul. Am să încerc să vorbesc ceva mai tare pentru a acoperi zgomotul din sală. La sfârșitul lunii ianuarie mi-am prezentat propunerea de raport la Envy. E vorba despre raportul o durată de viață mai lungă pentru produse. Doresc să spun foarte clar, proiectul meu a fost marcat de faptul că suntem constrânși, există niște constrângeri în ceea ce privește lungimea, mai precis cât de scurt trebuie să fie un aviz. Iată de ce am încercat să mă concentrez asupra aspectelor principale. Este important să ne ocupăm de o durată mai lungă de viața produselor. E vorba de faptul că economia circulară trebuie să joace un rol mai dominant. Eu personal însă voi înainta amendamente la propriul meu proiect de raport pentru că vreau ca lucrurile să fie cât se poate de concrete. Doresc să alcătuiesc un fel de catalog de idei care să le permită consumatorilor din statele membre să primească idei, să se inspire, să vadă cum pot prelungi durata de viață a produselor. E vorba aici de protecția consumatorilor și de ce pot face comisiile parlamentare pentru protecția consumatorilor, dar e vorba și de standardele de mediu. O durată de viață mai lungă trebuie să respecte principiile de mediu. E vorba în principal de crearea unor stimulente care să îndrume societatea să o îndepărteze de această cultură a utilizării și a aruncării. Trebuie să punem accentul pe alți parametri. Nu e vorba doar de creștere prin noi produse, trebuie să se afirme alte idei idei care sunt uh, pentru mediul înconjurător. Eu uh, m-am inspirat din Suedia aici. TVA-ul a fost scăzut în ceea ce privește reparațiile produselor. Dacă, de pildă, cineva își repară autovehiculul, poate solicita o diminuare a TVA-ului. Suedia dorește să promoveze Uh, prin scăderea TVA-ului acest obiectiv. Nu e zis că acest model se poate aplica în toate statele membre, putem însă să ne inspirăm uh, de aici există, bineînțeles, posibilitatea de a crea alte instrumente care să ne creeze o altă cultură, să nu mai creăm atâtea deșeuri și în acest fel să protejăm mediul înconjurător. Există un alt aspect în Suedia uh, și în acest fel se creează uh, la fața locului noi locuri de muncă, de pildă mici ateliere de reparații și acest element trebuie luat în calcul. Pentru a ajunge însă la obiectiv de a asigura o durată de viață mai lungă pentru produse, atunci nu e de ajuns să ne gândim doar la o reducere a TVA-ului. Trebuie să vedem felul în care sunt concepute produsele. Aici trebuie să formulăm niște obiective clare de politică. Produsele trebuie să fie concepute astfel încât acestea să poată fi reparate. De pildă, există directiva privind bateriile. Cum putem încuraja întreprinderile să prelungească durata de viață a acumulatoarelor? În această direcție trebuie să ne îndreptăm și să ne concentrăm eforturile. Sprijin și ideea Comisiei ca în planul de lucru pentru designul ecologic să um, ia în calcul uh, și durabilitatea produsului și rezistența acestuia. Dacă produsul durează mai mult, atunci acesta trebuie să aibă un impact mai redus asupra mediului. Cu alte cuvinte, standardele de mediu și durabilitatea merg mână în mână și își aduc contribuția la protecția mediului. În acest fel, de asemenea, asigurăm o mai bună utilizare a materiilor prime și a mineralelor pentru consumatori, doresc să scot în evidență, trebuie să fie simplu să poată alege produse cu o durată de viață mai lungă. Trebuie să folosim aici uh, eticheta ecologică a Uniunii Europene. Această etichetă trebuie să includă informații referitor la durata de viață estimată a unui produs. Cu alte cuvinte, atunci când uh, un consumator trebuie să aleagă între două mașini de spălat, uh, este important ca acesta să știe câte ore de funcționare poate aștepta de la modelul X spre deosebire de modelul Y. Poate atunci consumatorul ar fi dispus să achite un preț mai mare pentru o mașină de spălat care are o durată estimată de viață mai lungă. Este important așadar să ia o decizie informată pe baza acestor informații. Este important ca și consumatorii să-și aducă contribuția la protecția mediului. Putem uh, să structurăm totul foarte concret, să recurgem la formulări concrete și voi face acest lucru aducând și eu însă amendamente și sper că raportorii din umbră își vor aduce aportul astfel încât să putem formula un amplu catalog de idei care să permită o durată mai lungă de viață a produselor, nu pentru a câștiga bani, ci pentru a proteja mediul înconjurător, astfel încât să nu abuzăm de resursele de care dispunem. Poate și creșterea poate fi definită altfel, nu doar a cumpăra și a arunca produse. Poate fi un parametru util pentru creștere. Aștept cu mare interes dezbaterea și aștept cu mare interes contribuțiile raportorilor din umbră, cât și contribuțiile colegilor. După cum vă spuneam, misiunea noastră aici, la Envy, e, bineînțeles, de a arunca o perspectivă din partea mediului înconjurător asupra situației. Pentru a încheia, doresc să vă spun că termenul limită pentru amendamente este data de 8 martie. Cu alte cuvinte, mai avem cam o săptămână și sper că în aprilie deja să se organizeze votul aici în comisie, după care Comisia pentru Piața Internă va vota pe 24 martie. Aștept cu mare interes dezbaterea. Mulțumesc! Și, Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Colin Langen, stimată președinte, dragi colegi și colegi, înainte de toate, doresc să-i mulțumesc lui Cristel Charles de Moze pentru proiectul de raport, care, din punctul meu de vedere, stabilește o bază bună pentru consultările noastre și mă bucur uh, și aștept cu mare interes uh, colaborarea. Conceptul ecologic uh, al duratei de viață pentru produse este unul care, pe care îl avem la îndemână. În acest fel producem mai puține deșeuri și folosim o cantitate mai redusă de materii prime și de energie. Doresc să abordez câteva puncte din raport. Sunt pe deplin de acord cu raportoarea că trebuie să punem accentul pe producerea durabilă și uh, crearea unor produse durabile. Pentru că dacă vrem să profităm la maxim din economia circulară, trebuie să încurajăm utilizarea judicioasă a materiilor prime. Trebuie să uh, creăm un mecanism de concepere a produselor mult mai eficace. Raportarea are o relație echilibrată între prelungirea duret, duratei de viață a produselor și, pe de altă parte, o politică de reciclare. Conform principiilor economiei circulare, principi, um, produse și componentele acestora ar trebui să rămână pe piață cât se poate de mult produsele trebuie să poată fi reparate și demontate cât se poate de simplu, astfel încât um, materialele dobândite în acest fel să poată fi folosite ca noi resurse. Iată de ce un punct important pentru mine ar trebui să existe în, în continuare încurajarea de a folosi resursele într-un mod mult mai eficace, astfel încât pe piață să fie aduse produse mult mai prietenoase cu mediul. Din punctul meu de vedere, acest model economic al așa zisei economie funcțională oferă un model important. Aspectul cel mai important al avizului este, după mine, răspunsul la întrebarea cum poate fi conceput un produs în modul cel mai eficient. La punctul 2, raportoarea vorbește și de faptul că în uh, ceea ce privește produsele hibride trebuie să se ajungă la um, o producție durabilă. Aici, uh, doamnă Șaldemoze, am o atitudine un pic mai critică. Pornesc de la premiza că, de pildă, uh, o mașină de spălat sau o imprimantă uh, care de pildă poate fi închiriată nu va rămâne foarte mult uh, timp uh, uh, în funcționare, care e gândirea, care e raționamentul dacă folosesc, dacă cumpăr, de pildă, un produs foarte scump, îl voi folosi mai mult timp dacă îl închiriez. Nu mă interesează dacă este un produs uh, construit într-un mod durabil, dacă e în mod ecologic, dacă oricum la un moment dat pot să dau produsul înapoi. Uh, Iată de ce v-aș fi recunoscătoare dacă ați putea clarifica un pic mai mult acest punct. Salut consolidarea principiului răspunderii pentru producător și stabilirea unor uh, cerințe minime, așa cum uh, sunt prevăzute în directiva pentru deșeuri. Sper că în acest fel să putem crea o producție durabilă acest subiect al duratei de viață a produselor se află pe um, agenda multor state membre. Franța, de pildă, se ocupă deja de mult de acest subiect. Norvegia a prelungit inițiativele deja cu 5 ani. Există inițiative în acest sens care testează în mod regulat produsele pentru a vedea cât de mult, ce durată de viață au acestea în uh, 20 decembrie, guvernul german a introdus un produs, uh, un, uh, o inițiativă pentru prelungirea duratei de viață a produselor și de altfel din 1978 există o inițiativă pentru a introduce o etichetă albastră care arată care sunt acele produse concepute în mod durabil. Există numeroase stimulente pentru a continua pe această cale. Avem însă nevoie la nivel european de o mai bună coordonare pentru a ne putea asigura că măsurile Uh, luate la nivel individual nu creează obstacole pe piața internă. Trebuie să ajungem la un amestec eficace de măsuri pentru a încuraja durata lungă de viață a produselor. Doresc să știu în ce fel se poate îmbunătăți producția și utilizarea durabilă a produselor, ca în acest fel să putem întări și încrederea în industria europeană. Cea mai mare pro- provocare pentru acest uh, raport din proprie inițiativă este pentru mine uh, clivajul între utilizarea eficace a produselor în economia circulară, iar pe de altă parte crearea unui mediu care să încurajeze inovarea și progresul. Cred că acest, acest uh, proiect de raport reprezintă un bun fundament pentru colaborări viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Riz. Mulțumesc foarte mult. Îi țin locul colegei mele, Ghezin Maisne, care n-a putut fi astăzi aici, așa că voi citi ceea ce mi-a dat. Doamna Meisner salută acest raport care are scopul de a reduce amprenta de carbon împărtășește ideea că ciclul de viață al produsului este un parametru foarte important pentru a crește durabilitatea și pentru a preveni deșeurile. Raportul din umbră susține ideea de a repara produsele în loc de a le arunca, deci punctul 3 al proiectului de aviz. Foarte multe produse sunt reciclate și există o piață pentru astfel de produse Um, folosite. Sunt multe companii care au deja acest serviciu, de exemplu în telefonia mobilă. Doamna Meisner consideră că produsele trebuie să fie reparabile. Este în favoarea unei abordări poate un pic mai uh, holistice. Și de asemenea se întreabă dacă întotdeauna tehnologia permite aceste reparații și dacă da, care ar fi impactul asupra prețurilor. Doamna Meisner de asemenea consideră că este important să asigurăm un echilibru între inovare și extinderea ciclului de viață, așa cum arată și raportul, mai exact la punctul 1. Este de asemenea de acord că un rol important îl joacă comportamentul consumatorilor, așadar campaniile de conștientizare sunt extrem de importante. Este vorba despre considerentul 8. În concluzie, doamna Maisnel este deschisă colaborării cu doamna raportar. Am să continui în limba franceză o observație personală în ceea ce privește importanța alinatului 4. Alinat al 4 vorbește despre un nou plan de lucru al, com al uh, comisiei și vorbește despre acest termen de ecodesign. E un termen pe, de care ne-am ocupat mult uh, împreună cu colegul Peter Lise. Era o prioritate pentru Parlamentul European să pună presiune în acest sens și să acționeze de la bun început, încă de la începutul ciclului de viață al produsului, astfel încât să ajungem la acest tip de economie circulară. Așadar, nici vorbă să ștergem acest alineat, după mine el este esențial. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte și urmează domnul Huaristia Bounds. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Sunt de acord cu abordarea generală a raportoarei, dar aș dori să scot în evidență nevoia de a aborda diferitele tipuri de uh, de învechire planificată. Deja trebuie să abordăm, de pildă, proiectarea avansată, oferind consumatorilor informații utile care să le permită să repare și să actualizeze acele produse într-un mod rentabil din punct de vedere economic. Credem că Comisia trebuie să imprime aceste concepte într-un mod mult mai ambițios în noul program de lucru pentru 2019. Poate în această privință Comisia ar putea să ne pună la curent cu progresele care s-au înregistrat în cadrul Comisiei care, care promovează standardizarea tehnică și care trebuie să țină cont de, organ- de avizele organizațiilor de consumatori și uh, organizațiile tehnice. Cred că însă mai e mult de făcut, mai ales în ceea ce privește durabilitatea produselor, de pildă lista noilor produse introduse pe lista pentru ecodesign ar trebui să fie să dată față de mult mai multă ambiție. Credem că de altfel Comisia ar trebui să lanseze un proiect pentru încurajarea industriei uh, identificând uh, care sunt uh, oportunitățile pe care le oferă economia circulară. Comisia i-aș spune de asemenea că trebuie să încurajeze un uh, schimb structurat de informații și bune practici în toată Uniunea Europeană, un schimb care ar trebui să includă, bineînțeles, autoritățile regionale și locale. În același fel, ar fi important să sprijinim în mod activ inițiativele locale de reparație, de achiziții la mâna a doua sau de trocuri care promovează în acest fel locuri de muncă la nivel local, oferă un serviciu util consumatorilor și, mai ales, cred că e deosebit de important, conturează un model de societate mult mai, mult, dur, mult mai durabil, care se bazează pe cooperare și nu pe individualism, un model de societate care să combată modelul actual de societate consumeristă, care adesea este clasistă, care exclude, uh, iar în acest fel se poate regândi modelul de cetățen, de cetățenie. Um, amendamentele noastre vor merge în această direcție. Bineînțeles, vom uh, analiza cu mare atenție și dintr-un spirit constructiv amendamentele prezentate de raportoare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Piedicini. Patrice, uh, și al pe, Noi... Mulțumesc foarte mult, salut și eu activitatea doamnei raportor. Credem că un ciclu de viață mai lung pentru produse nu este doar obligatoriu din punctul de vedere al mediului, este și un schimb o, de care are nevoie societatea noastră, pentru că ne confruntăm cu toții cu același dușman și anume neoliberalismul. Neoliberalismul care ne spune să căutăm ceva util, renunțând la orice altceva pentru că mai de mult Familiile nu-și permiteau două mașini de spălat, două televizoare, două mașini. Și de aceea, cei care s-au ocupat de strategiile de marketing au încercat să susțină cu orice preț consumerismul. Ați vorbit și de învechirea planificată. E vorba de produse care ar putea fi reparate de mai multe ori pe parcursul a mai mulți ani, însă acum produsele nu mai funcționează atât de mult timp. Deci, practic, vedem cum se lansează noi și noi produse asemănătoare cu produsele anterioare, dar care le fac pe cele anterioare să iasă din modă. Este cazul telefoanelor mobile și sunt de acord cu doamna raportor care spune că produsele ar trebui pur și simplu să funcționeze mai mult, ar trebui să fie proiectate de la bun început pentru un ciclu de viață mai îndelungat și la finalul acestui ciclu de viață ar trebui demontate și reciclate. Trebuie să promovăm așadar reutilizarea, pentru că reutilizarea produselor și reciclarea duce atât la crearea de locuri de muncă, cât și la o gestionare eficientă a deșeurilor. Producătorii trebuie să fie responsabili pentru produsele lor și trebuie să li se dea stimulente pentru a produce în acest fel. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu, doamne raportor, pentru activitate și pentru ceea ce spune despre învechirea planificată. Asta se leagă, bineînțeles, de consumerism. În țările dezvoltate dispare o întreagă categorie de angajați și vedem cum explodează o categorie întreagă de deșeuri. Deșeurile municipale au ajuns la o cantitate impresionantă de 75 de kg pe cap de locuitor în 2014. Asta este o consecință a strategiilor diferențierii. Această învechire planificată limitează durabilitatea unui produs pe care îl folosim în viața de zi cu zi pornind de la filtre de cafea și până la imprimante. Trebuie să Există și inițiative legislative în acest sens. În Franța, de exemplu, legea 1992 pe 2015, care legiferează practic această înge învechire planificată. cei care fac legi în fiecare stat pot să întărească garanțiile legale sau informațiile obligatorii, de exemplu în prospectul fiecărui produs, pentru a ne asigura că legile sunt aplicate așa cum trebuie. Dincolo de abordarea legislativă, doamna raportor subliniază pe bună dreptate nevoia de a sensibiliza publicul, a sensibiliza consumatori este ceva esențial pentru că durabilitatea trebuie să devină un argument de natură comercială. Însă, informațiile și campaniile nu sunt doar responsabilitatea companiilor private, sunt și responsabilitățile autoritățile autorităților publice. Uniunea Europeană mai ales trebuie să promoveze acest model ecologic ne gândim și la dezastrul becurilor cu LED și la impactul pe care l-au avut asupra sănătății umane, conform unui studiu care a apărut luna trecută. Așadar, sunt chestiuni foarte complexe în ceea ce privește ciclul de viață al produsului și voi înainta amendamentele mele cât de curând. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lize! Vă mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc și lui Cristel Schaldemose și lui Birgit Colin Longen pentru că a prezentat poziția grupului PPE. Doresc să vin doar cu două completări. Sprijin proiectul de raport și comentariile făcute de Birgit Colin Longen în numele grupului PPE. Doresc să aduc două exemple concrete unde, după părerea mea, trebuie încă să mai insistăm. În primul rând, exemplul favorabil că Uh, tot, avem tot mai multe um, mijloace de iluminat cu, pe bază de LED, dar adesea aceste aparate de iluminat vin cu uh, LED-ul integrat. Dacă doriți o altă culoare, de pildă pentru lumină, sau dacă LED-ul este defectos, atunci întreg aparatul trebuie aruncat. Nu este în interesul consumatorului și nu este în interesul unei utilizări judicioase a resurselor. Cu alte cuvinte, uh, durata de viață a produsului este deja limitată prin acest component LED. Un al doilea exemplu, exemplu aceste smartphone-uri atât de iubite, mi s-a spus că de fiecare dată când intră pe, iese pe piață un uh, nou iPad, uh, Google uh, procesează parcă tot mai lent. Aș dori să-i spun comisiei dacă poate ancheta faptul că întotdeauna aceste actualizări, aceste update-uri se fac uh, practic ca telefonul sau iPad-ul să nu mai poată fi folosit pentru ca producătorul să poată vinde cât se poate de repede ultimul model, lucru care iarăși nu e în interesul consumatorului, nu e în interesul mediului înconjurător, poate există modele de afaceri care combat această problemă. Trebuie să ne gândim foarte clar care sunt instrumentele. Posibil, putem pe aici, pe acolo, să luăm uh, doar măsuri de ecodesign și doar așa să progresăm însă trebuie să facem eforturi pentru a găsi alternative. Pentru că directiva pentru ecodesign, Frederic Ries are dreptate, ea a fost raportoare atunci, uh, eu sunt raportor, am fost raportor din umbră, a fost o poveste de succes, am făcut foarte multe pentru eficiența energetică, însă au existat și câteva lucruri uh, problematice unde în discuții am alimentat practic prea mult discuția euroscepticilor. Iată de ce eh, trebuie să ne gândim acum foarte bine încotro ne îndreptăm. Avem nevoie de ecodesign, însă dacă mm, putem rezolva într-adevăr orice problemă în ceea ce privește durata de viață a produselor cu ecodesignul? Ei bine, aici nu sunt chiar atât de sigur. Aș propune să căutăm eh, alte alternative, să discutăm, de pildă, despre un marcaj îmbunătățit, uh, de pildă în ceea ce privește aceste LED-uri integrate, da, e deja uh, pe etichetă, dar cred că majoritatea consumatorilor nici măcar nu citesc aceste informații. Avem nevoie uh, să clarificăm aceste marcaje, de pildă un alt instrument, licitațiile publice, trebuie să ne gândim dacă pentru anumite produse nu trebuie să impunem o garanție mai lungă. Dacă, de pildă, există un corp de iluminat cu o componentă integrată care nu poate fi schimbată, atunci garanția trebuie să fie mai lungă, pentru că nu putem uh, să fim nevoiți să schimbăm întreg corpul de iluminat pentru că pur și simplu o componentă nu poate fi schimbată. Aș dori să știu și din partea comisiei care este părerea lor, de ce piața nu reacționează, dacă există lucruri care se deteriorează foarte repede atunci și consumatorii cred că trebuie să reacționeze și concurența de altfel trebuie să reacționeze și să vină cu produse mai bune. Cum stau lucrurile? Ce putem face pentru a imprima această direcție pe piață pentru ca produsele cu o durată mai bună de viață să se afirme? Pentru că în cele din urmă este un câștig economic pentru toți participanții, dar se pare însă că nu funcționează. Vă mulțumesc! Uh, I have uh, two more uh, speakers and we close the speaker list. Mai am încă doi vorbitori. Domnul Scrilac. Mulțumesc, doamnă președinte. O felicit în primul rând pe colega noastră, doamna raportor, pentru proiectul de aviz nemaipomenit care este în lumină cu politicile principale privind economia circulară, vreau să subliniez, poate, câteva lucruri. În primul rând, importanța proiectării ecologice, designului ecologic. Trebuie, într-adevăr, să acordăm stimulente actorilor din industria europeană pentru ca ei să fie motivați să facă produsele mai durabile pentru că prin această durabilitate la nivel local se vor crea locuri de muncă, ceea ce, bineînțeles, va contribui la economia locală. Și, de asemenea, va veni în sprijinul locurilor de muncă deja existente, ceea ce e important pentru competitivitatea economiei europene. Această abordare va fi de asemenea mai eficientă din punct de vedere energetic și va contribui la celelalte politici europene în domeniu. Apoi, aș vrea să spun că susțin cu tărie trecerea către produsele ca servicii, conform definiției din raport. E vorba de un nou model de business care practic modifică comportamentul consumatorilor europeni și îi face să contribuie ei înșiși la trecerea spre durabilitatea produselor. Apoi, mai vreau să spun că dacă dorim să fie pusă în aplicare ceea ce se spune în primele două alineate, atunci trebuie să stimulăm cererea. Și trebuie să întărim garanțiile de mediu, pentru că astăzi nu există așa ceva în garanția pentru multe produse. Trebuie să investim așadar în educarea și informarea consumatorilor europeni care să înțeleagă de ce trebuie să cumpere aceste produse care vor fi mai durabile, dar vor fi și mai scumpe. Și în campaniile de informare trebuie să subliniem legătura dintre acest tip nou de produse și locurile de muncă la nivel local. E foarte important, de asemenea, să facem statele membre să-și dea seama cât este de important să acorde aceste stimulente economice. Mulțumesc! Elnök asszony, köszönöm a szót. Egy nagyon fontos véleményt ismert. Mulțumesc foarte mult. E un raport foarte bun, într-adevăr. Aș vrea să subliniez mai ales punctul 6 din acest raport, eticheta verde și importanța acestei etichetări. Trebuie neapărat să știm care este durata de viață și durabilitatea unui produs. Consumatorii trebuie să fie încurajați să cumpere produsele mai durabile, pentru că de multe ori nu au suficiente informații. Deseori se face publicitate, de exemplu, în cazul mașinilor, spunându-se că durabilitatea unei mașini este de X ani. Dar deseori, consumatorii sunt mai degrabă încurajați să cumpere din nou și din nou aceleași produse. Nu știu care ar fi soluția, ținând cont și de ce a spus domnul Lize cu privire la telefoanele inteligente, la tablete, la iPhone, la iPad, pentru că mm, în cazul acestor produse, deseori propaganda publicitară este extrem de agresivă, mai ales că de cele mai multe ori consumatorii cumpără un nou produs și îl aruncă pe cel vechi, așadar e foarte greu să combatem acest tip de comportament am în mână un telefon Nokia pe care l-am cumpărat acum 3 ani și ar trebui, deci, conform regulii, să-l arunc, pentru că nu mai găsesc încărcător pentru acest telefon. Nicăieri, în niciun magazin nu găsesc încărcători și toți vânzătorii mi-au spus nu o să mai găsiți încărcători pentru acest model, cumpărați un produs nou, cumpărați un telefon nou. Așadar, Iată diferența între nou și vechi. E o mare provocare. Am închis lista vorbitorilor, spune doamna președinte, am să dau cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult. Da, câteva observații foarte bune. Cred că, în general, Comisia salută foarte multe elemente care s-au regăsit și în raport și în ceea ce au spus antevorbitorilor. Să nu uităm că proiect adaptarea ecologică a avut un anumit traseu. Întotdeauna avem o abordare care să reducă costurile și până acum a fost ușor să facem asta în ceea ce privește eficiența energetică, pentru că putem să vedem asta direct în facturile pe care le primesc consumatorii sau companiile. Așadar, dacă vorbim de reparabilitate, de durabilitate, E un pic mai dificil să evaluăm și costurile dacă vorbim doar de prelungirea ciclului de viață. Trebuie să evaluăm costurile cu mai multă precizie. Asta nu înseamnă că nu se poate. Dar e o provocare, e o problemă la care însă lucrăm. Cred că cea mai importantă observație care s-a făcut aici este următoarea. ce face Comisia Europeană și organismele pentru standardizare în ceea ce privește durabilitatea, reparabilitatea, gradul de reciclare și așa mai departe. Aș vrea să informez Comisia că peste 30 de comisii tehnice lucrează pe această problemă și sunt șapte echipe de proiect orizontale. Și activitatea acestor grupuri va fi raportată la jumătatea anului 2018 și în primul trimestru din 2019. Toate aceste inițiative au în vedere standarde specifice pentru fiecare produs. Așadar, așa cum vă puteți imagina, sunt elemente cu um, un caracter mai orizontal decât celelalte. Vă și toate aceste grupuri vor produce practic trei tipuri de documente și trei tipuri de standarde, specificații tehnice și acorduri. Vă imaginați, vorbim de produse IT, de exemplu, dar și de alte produse care evoluează destul de rapid. Și în ceea ce privește proiectarea ecologică, economia circulară, lucrurile are se mișcă foarte repede. Și trebuie să ne asigurăm că toată activitatea noastră este reciprocă și că Comisia de Standardizare se mișcă și ea suficient de repede și vine cu aceste specificații tehnice foarte precise. Nu vreau să mă lungesc foarte mult. Pot să vă răspund la întrebări dacă e cazul. Dar în ceea ce privește câteva măsuri recente în procesul de adoptare a regulamentului pentru proiectare ecologică, am încercat, de exemplu, să evităm anumite tehnici nereversibile E o întreagă discuție despre ce este reversibil și ce este nereversibil în ceea ce privește aceste tehnici. E vorba de specificații extrem de tehnice legate de piesele de calculator, de monitoarele de calculator. În ceea ce privește programele soft, Pentru al doilea ciclu de viață al produsului, trebuie să existe programe soft. Sunt măsuri provizorii pe care încercăm să le redactăm acum. Așadar, componenta principală, componenta funcțională a dispozitivului, driverul calculatorului și piesele electronice Trebuie să evităm ca acestea să fie distruse, pentru că de cele mai multe ori, atunci când produsul nu mai e funcțional, foarte multe componente de acest fel sunt pur și simplu distruse. E ceea ce încercăm să evităm. Însă aici avem și probleme legate de siguranța datelor și de protecția datelor, mai ales în mediul privat, pentru că foarte multe companii distrug aceste componente pentru a se asigura că datele de pe ele au fost distruse. Și e evident un element esențial, însă, pe de altă parte, trebuie ca aceste piese să fie încă accesibile pentru al doilea ciclu de viață al produselor. Așadar, vrem să impunem cu caracter obligatoriu ca ștergerea datelor să fie disponibilă fără a fi nevoie de distrugerea piesei electronice care ține datele. A, și dacă am reușit să impunem această măsură cu caracter obligatoriu, mult mai multe produse ar avea un al doilea ciclu de viață. Vă stau la dispoziție și pentru alte întrebări, dacă este cazul. Mulțumesc, spune doamna președinte, dăm cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru observațiile excelente. Sunt pe deplin convinsă că împreună vom ajunge la o largă majoritate care să susțină acest um, proiect de aviz. Pornesc de la ceea ce a spus domnul Lize. Este adevărat. Nu știu cum o să reușim să abordăm problemele pe care le-ați menționat aici, dar e ceva ce trebuie să analizăm. Mă refer la ceea ce ați menționat legat de actualizarea programelor soft. Așadar, poate e ceva ce ar merita adăugat în proiectul de aviz. Înțeleg ceea ce ați menționat privitor la leasing, produsele luate în leasing. Poate asta înseamnă că schimbați produsul mai des, dar poate atunci noi putem veni cu un stimulent care să încurajeze companiile de leasing să fie responsabile pentru produsul respectiv. Și așa putem să schimbăm perspectiva economică cu totul și ne putem îndrepta spre economia circulară pe care ne dorim. Poate că, într-adevăr, e, e nevoie de mai multă claritate în text, pentru ca semnalul transmis să fie fără echivoc. Însă, într-adevăr, un produs luat în leasing nu este un produs cumpărat, dar și el trebuie să aibă un ciclu de viață mai lung. Sunt sigură că voi veni cu o propunere finală care să vă mulțumesc. Avem un termen pentru amendamente la prânz pe 8 martie, spune doamna președinte. Trecem mai departe, schimb de opinii cu Comisia pentru protecția alimentară. Dau direct cuvântul domnului director de la DG Bună dimineața, domnilor și domnilor. Doamnă președinte, aș vrea să spun câteva cuvinte introductive în legătură cu aranjamentele legislative care există, sistemele de alertă și contextul internațional. Deci acestea ar fi comentariile pe care aș vrea să le fac în introducere. Mai întâi aș dori să încep cu legislația de sănătate, să subliniez că avem legislație la nivel european privind uh, amenințările de sănătate transfrontaliere care uh, prevăd supravegherea bolilor și raportarea acestora Centrului European pentru prevenirea și controlul bolilor și care face rapoarte anuale. De asemenea, avem un sistem de alertă timpurie folosit de statele membre pentru a notifica evenimente transfrontaliere și uh, epidemii neobișnuite. De asemenea, avem o evaluare comună de risc a Centrului European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor în ce privește uh, bolile uh, transmisibile, precum și alte amenințări de biosecuritate. Folosim evaluările comunității științifice și, în fine, Comisia de Securitate de Sănătate, care pune la oaltă toate departamentele și care e responsabilă de coordonarea măsurilor la nivelul Uniunii Europene atunci când există o amenințare transfrontalieră gravă. Încep, uh, acum, trecând la legislația privind uh, siguranța alimentară, avem uh, legislația din 2002 care prevede trasabilitatea completă a alimentelor, obligă operatorilor să, operatorii să identifice companiile care le furnizează alimente sau furaje și aceasta este uh, compania de controle oficiale în, uh, asupra acestor uh, chestiuni. Principiul este că responsabilitatea primară pentru siguranța alimentelor și furajelor rămâne în sarcina operatorilor industriali care trebuie să facă o analiză de pericol și să aplice principiile punctului critic de control. De asemenea, avem aici un sistem de alertă pentru riscuri de sănătate legate de alimente și furaje, cu aproximativ 3.000 de notificări pe an din partea statelor membre. Cum menționam, avem de asemenea și regulamentul privind controlele oficiale, care oferă un cadru pentru controlele făcute de statele membre pentru a verifica conformitatea cu legislația în domeniu și acesta a fost revizuit și este în procedură finală de adoptare în acest moment. Pentru un proces mai bine integrat uh, pentru inspecții și comerț uh, intracomunitar pentru a lupta cu nonconformitatea și cu fraudele în domeniul alimentar. Dați-mi să menționez în câteva cuvinte legislația privind sănătatea animalelor, care înlocuiește o serie de reguli armonizate cu un cadru legal mai modern menit să combată epidemiile accidentale sau cele care rezultă în urma unor acțiuni deliberate și care țin seama de amenințarea bioterorismului. Începește, la fel ca și în siguranță, cu siguranța alimentară, și aici Comisia ia decizii de salvgardare la ore după uh, declanșarea unei epidemii, interzicând, dacă este necesar, în toată Uniunea Europeană sau în anumite regiuni, uh, comercializarea anumitor produse, Există un sistem de notificare a bolilor animale care permite o notificare în termen real, în timp real, a tuturor bolilor uh, și episodilor și updatăm acest sistem în acest moment. Avem de asemenea bănci de vaccine europene, laboratoare de referință și uh, echipe de urgență de veterinari care pot fi imediat trimise inclusiv în uh, situația unei utilizări duale a agenților. Și în fine vreau să menționez uh, domeniul sănătății plantelor. În acest moment legislația este revizuită și din nou se creează un sistem de alertă care descrie uh, uh, bolile care pot fi legate de sănătatea plantelor. Vreau să menționez și rolul agențiilor. Aici avem uh, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, la care m-am referit în legătură cu bolile comunitare, dar de asemenea și autoritatea uh, alimentară EFSA, care, a fost crea- care este responsabilă cu evaluarea de risc privind siguranța alimentară și sănătatea animală și de asemenea joacă un rol în ce privește riscurile emergente și monitorizarea riscurilor prin sistemul de alertă rapidă. La un nivel orizontal avem uh, planul de acțiune european CPRN, care este Uh, uh, planul de acțiune pentru amenințările uh, chimice, radiologice, bacteriologice și nucleare ține seama de toate aceste riscuri de sănătate și este și constat din rapoarte pe care le fac statele membre în mod regulat. Și în fine, doamnă președinte, vreau să menționez aspectele internaționale, cooperarea între sistemul Uniunii Europene și Organizația Internațională a Sănătății, conform reglementărilor internaționale în domeniu și legăturile între diferitele sisteme de alertă pe care le-am menționat de asemenea, avem o cooperare cu organizația NATO în ce privește capacitatea de a identifica evenimente rapid și avem o cooperare cu organizația uh, uh Internațională pentru Sănătatea Animală, care a oferit, uh, după prima sa conferință, o serie de recomandări și există o serie de organizații internaționale cu care lucrăm pe baza problemelor legate de apărarea în domeniul uh, alimentar și sănătatea publică. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule director. Acum dau cuvântul colegilor. Doamna Heranz Garcia. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc Comisiei pentru că a venit uh, să ne vorbească despre apărarea alimentară, care mi se pare un lucru extrem de important, esențial pentru Uniunea Europeană. Am uh, a, avut o descriere a legislației actuale în Uniunea Europeană, legislație care este menită să se asigure că alimentele pentru consumatori sunt cele mai sigure, nu poate exista niciun dubiu în această uh, chestiune. Trebuie să susținem Comisia și să avem cele mai stricte reguli din lume ca să ne asigurăm că alimentele noastre sunt sigure pentru consumatori și de asemenea pentru consumatorii din țări terțe unde exportăm. Dar vorbim de asemenea și despre altceva, și anume biosecuritate, prevenirea bioterorismului, vorbim despre favorizarea produselor europene, certificarea acestora, pentru ca consumatorii noștri să știe că uh, aceste produse au fost uh, fabricate într-un mod foarte strict și că în acest fel s-a redus riscul, riscul de contaminare intenționată sau nu. Știm cu toții că trăim într-o lume în care există aceste riscuri, deci asta nu e o chestiune banală. Din departe de așa ceva. Am uh, făcut o serie de întrebări singură și împreună cu domnul Lavia și Comisia Europeană a răspuns că uh, Comisia Juncker este nefavorabilă unei noi legislații. Sectorul uh, furajelor cu care am contact, pentru că sunt membru și în Comisia Agri, Mie mi-au transmis că ar fi în favoarea unui, unor astfel de uh, proiecte noi de legi pentru care însemna economii de costuri. Ei au implementat aceste protocoale deja, dar nu au o legislație care să-i ajute să ofere certificare dacă vor să se adapteze. Dacă vor să adapteze legislația, trebuie să nu există standarde publice și ei vor uh, standarde publice Comisia a spus că asta ar duce la creșterea costurilor pentru producători. Nu e adevărat. Producătorii doresc această legislație. Comisia ne spune de asemenea că pentru a legifera pe aceste chestiuni ar dura 4 sau 5 ani. asta înseamnă că trebuie să ne apucăm de treabă cât mai repede. Haideți să continui. În calitate de producători de furaje și potențial exportatori, asta ar fi un instrument extraordinar pentru agribusiness european dacă am avea standarde publice, acestea ar fi recunoscute automat de către țări terțe. Dacă sunt standarde private, lucrurile sunt mai, mai dificile. Comisia Europeană vorbește despre uh, faptul că există foarte multă legislație. Uh, dar avem legislație, directive, decizii, tot felul de lucruri. Am avut uh, un sistem de certificare de mediu ISO, dar Comisia Europeană a venit cu și mai multă legislație. Și pentru că am fost consultant de mediu înainte să fiu membru în Parlamentul European, pot să vă spun că acest standard ISO 14014 uh, de ce să nu avem legislație privind siguranța alimentară? E o chestiune importantă și e bine să ajutăm producătorii europeni și consumatorii europeni. Consumatorii vor avea uh, siguranță. Deci nu e uh, ca și cum am încercat să aruncăm bani ca să rezolvăm o problemă, ci e o problemă de securitate. Mulțumesc. Mulțumesc acum, doamna Grostet. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Este adevărat că această miză uh, este să definim mijloacele de protecție pe care le avem și protecția întregului sector uh, agroalimentar împotriva acțiunilor uh, răuvoitoare, contaminare biologică, fizică, chimică, radiologică, care ar afecta consumatorii și imaginea întreprinderilor din sector. În 2007, <coughs> OMS-ul a declarat că aceste contaminări intenționate sunt printre cele mai mari amenințări ale secolului 20 și că ar putea să fie partea unui atentat terorist. Deci, eu chestiune extrem de importantă, cu atât mai mult cu cât e vorba, de exemplu, de contaminare biologică, atunci când știm că uh, ne lipsesc uh, foarte tare antibioticele și că există un număr de uh, bacterii extrem de periculoase, contra cărora nu există niciun fel de mijloc de acțiune. Deci toate astea ne fac să înțeleg importanța acestei probleme. Uniunea Europeană nu are reglementări globale. Ni s-a explicat, uh, tocmai ni s-a explicat că există o serie de instrumente de care dispunem, dar avem realmente această viziune globală la nivelul reglementării? Contrar Statelor Unite și anumitor state membre, aș putea cita între altele Franța, pentru că în Franța, uh, uh, apărarea alimentară este parte a planului Vigipirat deci acțiunea de luptă împotriva terorismului. Și în Franța, sectorul agroalimentar este considerat ca o țintă potențială care trebuie absolut protejată de aceste atacuri. Am o întrebare pentru Comisie. Autoritatea Europeană de Securitate Alimentară nu-mi pare până în acest moment să fie preocupată nu pare să se fie aplecat asupra acestui subiect. Eu aș vrea să știu ce se întâmplă. Există în acest moment uh, reflexii? Mi se pare că această autoritate europeană de securitate alimentară ar putea să facă un plan strategic de acțiune în acest domeniu și aș dori avizul, uh, părerea Comisiei în această uh, chestiune. Mulțumesc, doamna Dali. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc comisiei pentru că au venit astăzi aici, pentru a avea acest schimb de idei. Interesant că Comisia tot spune că există legislație pentru a asigura calitatea alimentară și pentru a lupta cu orice amenințări transfrontaliere. Trebuie să ne uităm însă dincolo de asta pentru că cetățenii adesea vorbesc uh, despre uh, nevoia de securitate la nivel european. De multe ori uităm faptul că poate fi vorba de bioterorism și de contaminare uh, biologică și asta înseamnă că oamenii vor fi afectați direct. Și aș vrea să discut printre altele faptul că există un risc în ce privește uh, întreprinderile care trimit uh, alimente dintr-o țară într-alta, uh, uh, evident ambalate și prin diverse modalități de transport, întrebarea mea este că ne uităm la acest regulament, <coughs> vedem că toate organizațiile europene și chiar și cele multinaționale care operează în Uniunea Europeană, cum se pot asigura că furnizorii din Europa au uh, un program de apărare alimentară puternic și cum pot ei reduce riscul de contaminare intenționată. Din uh, ce am văzut până acum, nu cred că Comisia a venit cu vreo inițiativă care să abordeze această problemă. Deci întrebarea mea este cum ajungem la punctul în care uh, avem nevoie să dezvoltăm un program privind securitatea alimentară și apărarea alimentară. Cred că am ajuns la acel punct și aș vrea să știu ce are de spus Comisia în legătură cu asta. Mulțumesc. Un ultimul vorbitor, domnul Pedicini. Mulțumesc, doamnă președinte. Așadar, Aici eh, nu vorbim doar de terorism alimentar, ci și de fraudă alimentară. Sunt foarte multe cazuri. Mă gândesc la uh, mozzarella contrafăcută și la alte alimente false, uh, roșii chinezești care uh, pretind să fie roșii europene sau italiene. sunt adesea cazuri de substanțe care n-ar trebui să existe în uh, alimente, dar sunt folosite pentru a le crește greutatea. Deci noi credem că etichetarea alimentelor merge mână-mână cu măsuri mai bune de controlul alimentelor, nu doar pentru a preveni frauda cu alimente, ci și terorismul alimentar care constă în contaminarea alimentelor. Dacă nu, ne, nu putem proteja sănătatea cetățenilor și dacă nu îi protejăm de fraudă alimentară, atunci cum putem să îi protejăm de terorism alimentar? Este extrem de important uh, să investim în acest sector. Haideți să folosim uh, fondurile pe care le avem pentru a ajuta IMM-urile să întărească procedurile de uh, etichetare alimentară și de control și în același timp să ne concentrăm pe dimensiunea de informații ca să prevenim de la început aceste atacuri teroriste alimentare. Mulțumesc. Acum uh, cer uh, reprezentantului Comisiei să răspundă pentru aceste comentarii. Mulțumesc pentru comentarii, aș vrea să răspund. Mai întâi, cum am spus la început, uh, cred că avem un set puternic de măsuri legislative. Comisia e nerăbdătoare să se asigure, să asigure o concentrare mai puternică pe implementare. Acesta este una dintre prioritățile Comisiei Juncker și o mare parte a implementării se bazează pe sistemul de audit pe care îl avem și care e foarte specific, menit să permită controle la fața locului, atât în Uniunea Europeană cât și în țări terțe și acesta e subiectul discuțiilor cu statele membre. Al doilea comentariu pe care aș vrea să-l fac este legat de sistemele de alertă am uh, menționat, după cum ați văzut, 5-6 sisteme diferite de alertă în Uniunea Europeană, uh, în funcție de fiecare legislație. Una dintre propunerile pe care le examinăm acum se referă la o mai bună legătură între sistemele de alerte, deci alerte care vin din domeniul de sănătate publică, să fie notificate și colegilor de la sănătatea animală și viceversa. La fel și în cazul uh, protecției consumatorilor și amenințărilor biologice deliberate. Deci Comisia încearcă să aibă un sistem de alertă mai integrat. Al treilea comentariu pe care l-aș face se referă la gradul de pregătire și de exercițiile de pregătire. Cred că este important să încercăm să avem o abordare mai integrată a exercițiilor care implică și agențiile noastre, astfel încât diferitele autorități responsabile pentru siguranța alimentară și uh, sănătate publică să poată exercita pe baza unor scenarii împreună cu statele membre și agențiile. Și asta e ceva ce promovăm de asemenea în mod regulat. În fine, în legătură cu terorismul și securitatea, aș vrea să mă refer la agenda Uniunii Europene privind securitatea și în special la uh, primul raport privind implementarea acestei agende, care a fost adoptat pe 12 octombrie 2016 și unul dintre aspectele menționate în această agendă e legat de o aplicare mai bună a legislației europene în legătură cu uh, terorismul, crima organizată și cibercriminalitatea. Vă atrag atenția în special asupra acțiunilor care au loc în statele membre și împreună cu Comisia în ce privește așa numitele ținte soft, aceste părți ale societății, fie că e vorba de fabrici sau de lanțuri de furnizare a alimentelor, de exemplu, care sunt slab protejate fizic vorbind, chiar dacă avem legislație puternică, dar legisla... protecția fizică e redusă și atunci Comisia uh, dă o mare atenție rezistenței în acest sector și asupra țintelor soft pentru a ne asigura că în circunstanțe în care aceste lanțuri de furnizare sunt puse uh, sub amenințare, lucrurile să continue normal. Și încercăm să identificăm acțiuni cu statele membre pentru a întări protecția împotriva terorismului uh, față de aceste ținte soft în special. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor pentru participarea la dezbatere. Trecem la următorul punct, care din nou este un schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei. De această dată privind o procedură simplificată în legătură cu lista de întreprinderi din Canada, de la care statele membre sunt autorizate să importe mărfuri pentru consum. Uh, dau cuvântul Comisiei direct. Aveți cuvântul. Cred că este domnul uh, Van Dijk. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Baza juridică pentru această listă e regulamentul 854. Acest regulament prevede controle oficiale pentru produse de origine animală care sunt uh, menite consumului uman și în acest regulament se stabilește în articolul 12, alinatul 4, procedura de uh, updatare a uh, întreprinderilor uh, locațiilor aprobate. Deci, în Uniunea Europeană, importurile sunt permise numai din uh, locuri menționate pe această listă. Acestea apar pe certificatele de sănătate. Când transporturile apar la uh, punctele de inspecție de la frontieră, se verifică dacă, într-adevăr, transportul vine din aceste uh, locații care există pe această listă și care sunt aprobate de autoritatea competentă. Procedura prevede o procedură de 30 de zile pentru adaptarea listei, deci 30 de zile lucrătoare. În aceste 30 de zile lucrătoare există o perioadă de 20 de zile în care statele membre pot face comentarii în legătură cu uh, o locație nouă care poate fi propusă pentru această listă. În cazul cu Canada avem un acord veterinar Eh, care eh, dă echivalență privind cerințele de sănătate publică, în special pentru Canada avem o echivalență pe carne proaspătă, pește și produse din pește. Echivalență înseamnă că produsele sau standardele, cerințele uh, impuse de Canada sunt uh, similare standardelor din Uniunea Europeană. Deci există o echivalență agreată între Canada și Uniunea Europeană și anume că regulile care se aplică în Canada îndeplinesc standardele noastre uh, de atunci când produsele sunt exportate în Europeană. Această prevedere a făcut parte din acest exercițiu de echivalență. Asta înseamnă, și asta e motivul pentru care Comisia a propus să ne bazăm pe garanțiile Canadei și să propunem o procedură simplificată de listare. Ca să vă informez, avem deja aceeași prevedere cu Noua Zeelandă dar de asemenea când Uniunea Europeană stabilește o listă de export pentru Canada, de asemenea Canada aplică procedura simplificată care ia două zile uh, și care permite țărilor europene, uh, întreprinderilor europene să exporte în Canada. Procedura folosită pentru această listare simplificată a fost uh, stipulată foarte clar în acordul existent mai specific, primul pas a fost o discuție între Comisie în Uniunea Europeană și Canada, în uh, Comisia Comună de Management, care și-a prezentat uh, o comunicare. Propunerea a fost să se facă o listă simplificată în uh, armonie cu această procedură Uh, s-a făcut propunerea către Comisia Permanentă privind plante, anim, uh, produse animale și furaje și a primit uh, aprobarea. Acum, pentru a încheia procedura, va fi o decizie internă separată care dă autoritatea digisante să formalizeze, să oficializeze această procedură printr-un schimb de scrisori. Acum, venind la a doua întrebare care a fost ridicată de membrii Parlamentului European legat de posibilitatea ca alimente non-elegibile să poată fi exportate din acele locații către Uniunea Europeană. În primul rând, și acest lucru a fost menționat deja de John Ryan când a vorbit de regulile existente în ce privește siguranța alimentară. Am, avem audituri făcute nu doar în Uniunea Europeană, dar de asemenea colegii din directoratul FDG. Sante fac uh, audituri și de asemenea fac audituri în Canada. Unul dintre subiectele care sunt examinate când fac aceste verificări în Canada este să verifice conformitatea programului canadian de certificare a furajelor și produselor uh, de creștere, de stimularea creșterii pentru exporturile de uh, vită, de exemplu, în Uniunea Europeană. Deci e nevoie de această certificare pentru ca aceste produse să poată fi exportate, produse din carne de vită să fie exportate în Europeană. Suplimentar există certificarea făcută de autoritățile canadiene când acestea trimit uh, carne și produse din carne în Europeană, prin care atestă că cerințele Uniunii Europene sunt îndeplinite și, în fine, atunci când uh, carne, produse sau produse din carne traversează uh, frontiera europeană, există inspecții la punctul de inspecție de la frontieră, care nu se uită doar la documente, ci face uh, verificări uh, fizice înainte, de către veterinari înainte ca produsul respectiv să intre pe teritoriul Uniunii Europene. Sper că am reușit să răspuns la întrebarea uh, pusă de membrii Parlamentului și, evident, sunt gata să dau răspunsuri suplimentare. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnul Stas. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru acest uh, răspuns inițial. În Comisia ENVI, eu sunt raportor permanent pentru contactele cu oficiul uh, uh, pentru alimente și oficiul veterinar și pentru alimente, care acum a devenit directoratul F din Comisie. Așadar, mă uit la rapoartele de audit pe care le făceau acest birou și din 2004 au fost 13 controle în Canada, aproximativ, deci între 2004 și momentul actual. Evident, nu toate s-au concentrat pe problema pe care o discutăm noi, și anume importul cărnii proaspete și peștelui. Au fost două astfel de controle în 2010 și după aceea cred că cel mai recent a fost în 2014 Uh, și cu un raport în iunie 2015 care reflecta rezultatele acestui test, acestor verificări. Deci, evident, uh, dovezi destul de noi și ce am citit acolo nu mă asigură foarte tare, nu mi inspiră încredere în ce se întâmplă. De exemplu, se poate citi că problema licențierii exporturilor în Canada nu e rezolvată că s-au cerut delistări, că au existat probleme în ce privește controlele oficiale privind trasabilitatea cărnii de vită, că există preocupări serioase în ce privește exportul de carne de cal, că nu se poate exclude faptul că anume, anumiți cai care au fost sacrificați în Canada nu au fost Uh, tratați cu substanțe ilegale în uh, cele 100 de zile dinainte de sacrificiu. Deci acestea sunt uh, concluzii din raportul din 2014 al fvo ului deci actualul directorat F din Comisie. Apoi că procedura simplificată, procedura simplificată a fost menționată și a fost aprobată de statele membre. Cred că a fost un stat membru care a avut uh, anumite uh, preocupări exprimate, dar mă întreb dacă putem accepta că ca să aplicăm acest act de implementare, cum se numește în engleză, Implementing Act, dacă aceasta respectă articolul 12 al regulamentului, conform cărea se pot face amendamente, sau dacă uh, s-a recunoscut faptul că există informații suplimentare și știm că verificările directoratului F au dat naștere unor îngrijorări. Legislația recentă în cadrul codeciziei a fost una foarte diferită. În al doilea rând, putem vedea din uh, contacte că acum câteva săptămâni am uh, Sigur, s-a aprobat CETA, acordul cu Canada, acordul de liber schimb cu Canada. Începește importul de carne. Vom crește cota în mod considerabil pentru vită, porc și pui. De la, o să crească de 12-14 ori mai mult la tonaj, deci această carne poate fi importată din Canada în Uniunea Europeană. Bun, e un acord, corect, n-am nicio problemă cu asta, dar trebuie să acceptăm deciziile care au fost votate. Cum spuneam, a existat o majoritate în favoarea acestui acord, dar ne confruntăm cu realitatea faptului că volumele uh, uh, de carne care vor putea fi importate vor crește enorm și asta în condițiile unei proceduri simplificate care a fost cerută și aprobată din partea unei serii întregi de autorități care vor fi responsabile pentru exportul de carne proaspătă din Canada în Uniunea Europeană și pește sau produse din pește. Iau notă de comentariile domnului Dijk în ce privește verificările și robustețea, seriozitatea modului în care circuitele separate sunt uh, aplicate, pe de-o parte producția de carne și modul în care sunt folosiți hormonii de creștere și circuitele care se aplică, începește utilizării de hormoni. Deci, de fapt că nu se folosesc hormoni de creștere pentru a îngrășa animalele, dar întrebarea mea e următoarea este procedura simplificată și numărul de instituții implicate e un factor care va duce la o creștere a exportului. E asta o decizie înțeleaptă dacă ne gândim la raportul din iunie 2015 și în al doilea rând la aspectele pe care le-am votat în cadrul acordului CETA și să nu uităm că raportul FVO pune sub semnul întrebării echivalența de abordare între Uniunea Europeană și Canada. Acestea sunt întrebările pe care am pentru Comisie. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Van Dijk. În primul rând, în ceea ce privește auditul din ultimii 10 ani, auditul făcut întâi de FVO și acum de directoratul F. Raportul este, a fost publicat în iunie 2016, dar tot în iunie 2016 a avut loc un audit în legătură cu acest raport care încă nu este disponibil. E foarte important de spus că aceste constatări din raport sunt doar începutul unui proces. Atunci când se fac, ori de câte ori se fac constatări, DigiSante monitorizează cu strictețe ceea ce se întâmplă după aceea cu planul de acțiune care urmează după orice astfel de audit. Situația nu se închide pur și simplu, ci este monitorizată în continuare. Așadar, verificăm că tot ceea ce se menționează în planul de acțiune, conform constatărilor făcute în timpul auditului, sunt efectiv puse în aplicare. Apoi, în misiunile ce urmează unui audit, auditorul duce cu sine acest plan de acțiune pentru a verifica la fața locului punerea sa în aplicare. Așadar, în această privință, eu cred că este evident și am luat asta în calcul și când am redactat noul plan de audit, evident că sunt tot felul de criterii, de exemplu, numărul de alerte trimise prin sistemul de alertă rapidă, numărul de controle la fața locului, frecvența controlului. Toate aceste elemente sunt importante. A doua observație uh, legat de legat de cote. Bineînțeles, Am inclus acest lucru în acord. Este vorba însă doar de o listă de unități comerciale care îndeplinesc aceste standarde europene și pot deci exporta în Uniunea Europeană. Evident că nu are niciun fel de impact această listă asupra cotelor pe care deja ne-am pus de acord. Mulțumesc! Want to say something? Ja, voorzitter, als ik eventjes mag, mag, uh, mag reageren of tenminste een aanvullende vraag stellen. Sigur că da, aș vrea totuși să revin la întrebările pe care le-am adresat. Doamna președinte, îmi pare rău, dar nu v-am dat dumneavoastră cuvântul. I-am dat cuvântul domnului Caputo. Vă rog. Am o observație mai degrabă generală am să profit de faptul că avem pe cineva de la comisie aici, așa am să spun ce am de spus. Când vine vorba de evaluat calitatea și îndeplinirea standardelor pentru un produs alimentar, nu e vorba numai de verificări formale. Autoritățile europene trebuie să meargă mult mai în detaliu și să evalueze calitatea reală bazată și pe materia primă care a intrat în producție, pe tot lanțul de producție și așa mai departe. Trebuie să fim conștienți de standardele reale de calitate. Pentru că dacă analizăm așa, vom vedea că sunt diferențe mai de calitate între Uniunea Europeană și Canada. În Canada, la produse sensibile, de exemplu produse de carne, se folosesc hormonii și substanțe care sunt considerate a fi periculoase în Uniunea Europeană. Vorbim despre companii care, bineînțeles, că respectă tot felul de protocoale, mai ales când vine vorba de igienă, de sănătate, respectă aceste standarde la unitățile de producție și de procesare, însă evită alte uh, reguli care sunt importante în Uniunea Europeană. Asta se va întâmpla și cu CETA și trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că altfel companiile europene vor avea de suferit, iar practic companiile canadiene vor primi un cec în alb și li se va da voie să exporte orice fel de produse, indiferent dacă conțin sau nu organisme modificate genetic, dacă respectă standardele de calitate și sănătate europene și așa mai departe. Eu cred că este o problemă foarte gravă. Și um, nu îmi place deloc să văd cum Comisia Europeană vrea să reducă controlele la importuri, pentru că asta înseamnă că instituțiile europene, practic, nu își vor îndeplini rolul de a proteja sănătatea cetățeanului european procedură simplificată de autorizare, la asta va duce și trebuie să facem o diferențiere între companiile care utilizează hormoni și organisme modificate genetic și cele care nu. Pentru că dacă nu facem asta, atunci consumatorii pur și simplu habar nu vor avea ce mănâncă și care este calitatea produselor pe care le cumpără. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă refer mai ales la ceea ce s-a spus legat de carnea de cal pentru că nu cred că Comisia a răspuns la această întrebare. Cred că e o chestiune de ordin mai larg. Are legătură cu felul în care controlăm produsele din carne necal și carne necal în Uniunea Europeană. E un sistem diferit față de sistemul din Canada, deci aș vrea totuși ca Comisia să răspundă sau dacă nu aveți informațiile acum, să reveniți cu aceste informații, pentru că noi ținem legătura cu statele membre și este o preocupare uh, la care ne tot întoarcem și are legătură cu ceea ce ați menționat legat de echivalență. Foarte succint, vă rog, pentru că ați avut deja cuvântul. Sigur că da, îmi cer scuze. Uh, îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat mai devreme, pentru că mi s-a părut că vă uitați la mine și de asta am luat cuvântul înainte să-mi dați voie. Bun, deci am auzit așa că raportul de la FVO, fostul FVO, acum uh, directoratul F, datează din 2015 și că există o monitorizare care se face în urma acestor rapoarte. Noi, Comisia noastră parlamentară, putem oare să primim rapoartele de după, din perioada de monitorizare, ca să vedem efectiv ce s-a întâmplat și ce s-a pus în aplicare, pentru că cred că ne-ar folosi mai multe detalii. Și raportul din iunie 2015, pentru că am auzit ceva legat de un nou raport um, care încă nu a fost făcut public. Așadar, domnule Van Dijk, când credeți că vom primi și acest raport la care ați făcut trimitere, există niște date precise și, bun, ați menționat cotele, sistemele de cote din CETA și creșterile cotelor, care n-au nicio legătură cu verificările propriu-zise, <clears throat> toate bune și frumoase, dar dacă avem o procedură simplificată, pentru a recunoaște practic mai multe unități, mai multe companii, atunci mi se pare că practic creșteți capacitatea de export pentru companiile uh, canadian, canadiene de 12 până la 14 ori. E o creștere substanțială. De asta am și pus întrebarea. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președinte, n-aș spune că a fost tocmai o intervenție succintă. Domnule Van Dijk, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Așadar, prima observație legată de calitate. Spun încă o dată, pentru că știu că Comisia a tot spus asta. Când vorbim despre orice acord nou, nu e în niciun caz o chestiune de a scădea standardele carnea tratată cu hormoni este pur și simplu exclusă, deci nu se permite accesul unor astfel de produse în Uniunea Europeană, sub nicio formă. Deci nu vorbim de o scădere a standardelor. Este o vorba de o normă europeană pe care nu o vom modifica în niciun fel, să fie foarte clar. Nu coborâm niciun fel de standard. Standardele sunt aceleași și sunt încă în vigoare. Așadar, atunci când vorbim de echivalență, nu vorbim de o, de o încălcare a normele europene. Deci carnea tratată cu hormoni e exclusă. Apoi ceea ce s-a spus de carne de, legat de carne de cal. Într-adevăr, nu am răspuns. Ceea ce am spus se bazează pe un raport făcut de colegii de la directoratul F în Canada, și decizia practică a fost de a întări controlele în această privință pentru a asigura că uh, caii care ajung la abatoizare și carnea care este trimisă apoi în Uniunea Europeană, a trecut această perioadă de șase luni de monitorizare, așadar riscurile specifice au fost identificate de colegii care au mers în misiune acolo și au fost abordate acum în uh, textele care reglementează exportul de carne de cal. Apoi, planul de acțiune. Rapoartele colegilor de la Direcția F sunt într-adevăr publice, planurile de acțiune sunt și ele pe site-ul respectiv și pot fi consultate, deci toate documentele sunt publice. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Ultimul punct de pe ordinea de zi este vorba tot de un schimb de opinii Și am organizat acest schimb de opinii astăzi, pentru că astăzi este ziua bolilor rare. Este desigur un subiect foarte important pentru că impactul acestor boli este îngrozitor asupra pacienților și familiilor lor. Sunt mulți pacienți care nu primesc diagnosticul necesar din cauza lipsei cunoștințelor și tehnologiilor din medicină. Informațiile sunt fragmentate și e foarte importantă cooperarea transfrontalieră. Astăzi, trebuie să ridicăm gradul de conștientizare în rândul publicului larg, dar și în rândul factorilor decizionali asupra bolilor rare și asupra impactului acestor boli. Avem o campanie care se adresează publicului larg, dar avem și o campanie care se adresează actorilor politici, profesioniștilor din domeniul sănătății și tuturor celor care sunt interesați în mod real de rezolvarea unei probleme atât de spinoase. Așadar, voi da întâi cuvântul comisiei și vă mulțumesc, domnule director John Ryan, pentru că sunteți astăzi cu noi aici și vă rugăm să ne informați de principalele acțiuni și inițiative în acest domeniu la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că îmi dați din nou cuvântul. Câteva cuvânt, cuvinte despre Ziua Europeană a Bolilor Rare, care, așa cum ați spus, este astăzi. Avem un regulament al Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește dezvoltarea produselor medicale, medicamentelor pentru boli Acest regulament este însoțit de comunicarea Comisiei. Vedeți așadar că e vorba de o abordare holistică ce abordează aspectele legate de sănătatea publică. Și avem și o recomandare la nivel european din 2009, care include și planul de acțiune ce recomandă acțiuni la nivel național. Comisia a hotărât să înființeze și un grup de experți pentru boli rare. Iată cadrul legislativ pentru acest subiect, dar lucrurile sunt în continuă schimbare. În ceea ce privește rolul uh, factorilor implicați. Aici e un subiect foarte important. Avem un ONG care acționează la nivel european, Organizația pentru Bolvare, și avem și o Federație Europeană pentru Bolvare. E o organizație umbrelă care reunește aproape 600 de asociații ale pacienților și foarte multe state membre, deci e un grup orizontal destul de larg. Acest grup a primit finanțare europeană în programul pentru sănătate. Comisiile Agenției Europene pentru Medicamente au și ele un rol important și și la nivelul EMA există un grup de lucru. Salutăm așadar eforturile făcute de colegi și de la EMA și de la Centrul pentru Control în ceea ce privește polile rare. Trebuie să știm care este uh, situația la fața locului și de asta monitorizarea este foarte importantă. Din acest motiv, Uniunea Europeană finanțează bazele de date și programele de cercetare comune. Centrul de cercetare analizează de asemenea posibilitatea de a avea o bază de date singulară, coerentă, care să reunească practic datele din rețelele europene de referință. Avem și acțiuni comune pe care le-am lansat în septembrie 2015, care au scopul de a sprijini statele membre să pună în aplicare recomandarea Consiliului, mai ales în ceea ce privește um, punerea în funcțiune a unei baze de date la nivel european. Aici intervine rolul autorităților și agențiilor din statele membre. E foarte important să implicăm și pe ei pentru ca informațiile pe care le furnizează să fie robuste. În ceea ce privește cercetarea, avem un program comun de cofinanțare în acest domeniu de cercetare care îi poate reuni pe cercetătorii din statele membre care se ocupă de chestiuni legate de sănătatea publică. Și aici avem uh, un uh, procent de 70% cofinanțare pe o pe perioadă de 5 ani. Deci vedeți că e vorba de o cofinanțare serioasă. E un angajament serios al programului nostru de cercetare. În ceea ce privește accesul la tratament, pentru că probabil că asta îi preocupă de fapt pe pacienți și pe familiile lor, Comisia monitorizează discuțiile legate de accesul la tratament pentru boli rare și salută și, consiliile, salută și concluziile Consiliului în acest sens adoptate în iunie anul trecut. Comisia va prezenta Consiliului și foaia de parcurs și metodologia pentru un studiu asupra impactului farmaceutic al inițiativelor și accesului. De asemenea, monitorizăm activitatea, urmărim cu interes activitatea Parlamentului, avem o serie de recomandări și sperăm că textul va fi adoptat. Comisia recunoaște provocarea pe care o reprezintă costul ridicat al medicamentelor și tratamentului Avem grupuri de experți, de exemplu grupul STAMP, care se preocupă să faciliteze accesul pacienților la costuri cât mai reduse la medicamente și tratamente pentru bolare am autorizat 129 de produse medicamentoase noi și am dat undă verde la peste 35.000 de produse ce sunt în faza de dezvoltare. Comisia încearcă să simplifice cadrul de reglementare și în acest scop revizuiește anumite linii îndrumătoare pentru a ne asigura că pacienții au acces la tratament de calitate. Aș menționa de asemenea un proiect pilot finanțat prin Parlamentul European. E vorba de un proiect pilot din 2013 legat de politica pentru boli rare, care are scopul de a analiza tendințele posibile pentru perioada 2020-2030. Comisia a continuat acest proiect pilot, astfel încât el va continua și în 2017. O ultimă observație legată de um, rețeaua europeană de referință. Săptămâna viitoare vom lansa o serie de rețele la care voi participa multe spitale și centre de tratament din Europa și multe astfel de rețele adresează problema bolilor rare. Deci cred că această cooperare uh, transfrontalieră în domeniul îngrijirilor medicale pentru boli rare va fi extrem de benefică. Mulțumesc! Doamna președinte, vă mulțumesc. Am primit cereri de la șase vorbitori. Mai dorește cineva? să fie adăugat pe listă, în afară de cei care au semnalat deja acest lucru, nu, atunci închid lista domnul Lize. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc comisiei. E destul de clar că această luptă împotriva bolilor rare și sprijinul pentru pacienți este ceva ce trebuie să facă Uniunea Europeană. Problema însă este că numărul de cazuri de, în, la nivel de stat membru este destul de scăzut și atunci cercetarea înaintează destul de greoi și nu este foarte eficientă. În ceea ce privește dezvoltarea tratamentelor și medicamentelor, lucrurile diferă de la un stat membru la altul și nu întotdeauna avem și experți la nivel național. Eu sunt membru în Consiliul Director um, al Asociației Germane pentru Bolivare și cred că astfel de asociații trebuie să ofere sprijin pacienților. Am văzut două inițiative legislative în ultimii ani. E important ca aceste inițiative legislative să și fie puse în aplicare. Trebuie să dezvoltăm noi medicamente iar în ceea ce privește îngrijire medicală transfrontalieră, trebuie să ne gândim la toți pacienții care suferă de boli rare. Evident că sunt, puse, sunt probleme legate de punerea în aplicare și aș vrea ca Comisia să aibă o atitudine un pic mai critică față de propria activitate. În uh, următorul interval de timp vom vedea prezentări legate de această rețea europeană de referință, însă după informațiile pe care le am eu, dacă cineva, de exemplu, un pacient dorește să meargă în altă țară vecină pentru a avea acces la tratament mai eficient, se lovește de extrem de multă birocrație și lucrurile sunt foarte greoaie și dificile. Așadar, aș vrea ca Comisia să ne spună în ce stadiu de punere în aplicare este, de fapt, directiva. Pentru că și Comisia și statele membre trebuie să lucreze în beneficiul pacienților. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Evident că am făcut tot felul de progrese, de exemplu regulamentul pentru produse medicale. Am fost și eu raportor pe această temă la vremea respectivă. A fost adoptat, iată, deja de 17 ani. Acest regulament a fost extrem de bine primit de către toți actorii implicați, fie ei pacienți, medici, laboratoare farmaceutice și în ciuda criticilor pe care le putem aduse astăzi, le putem aduce astăzi textului. Comisia a se aminte că prin aceste prin acest regulament au apărut extrem de multe produse medicamentoase noi și unele pentru boli rare. Sunt încă foarte multe boli rare care nu sunt tratate și care nu sunt nici măcar diagnosticate în Uniunea Europeană. Salut activitatea remarcabilă a ONG-ului menționat și um, a Federației Europene, care reunește toate asociațiile de la nivel național. Activitatea lor este într-adevăr remarcabilă. Președinția malteză a făcut din bol bolile rare o prioritate în acest mandat și felicit președinția malteză. De ce? Pentru că e nevoie să dăm un nou impuls luptei împotriva bolilor rare pe măsura evoluției științei, pe de-o parte, și a evoluției cadrului reglementar, de reglementare. Tehnologia ne permite astăzi mijloace noi de informație. Trebuie să accelerăm ritmul prin care descoperim și dezvoltăm tratamente noi. Și asta nu putem să facem decât prin cooperarea transfrontalieră, astfel încât cercetarea și îngrijirea să fie armonizate și bazele de date la nivel național să fie și ele armonizate. Sper ca și Comisia să profite de această prioritate a președinției malteze pentru a aborda problema bolilor rare. Există încă o discrepanță între autorizațiile emise de EMA și deciziile luate la nivel național. Bineînțeles, autoritățile naționale uh, pun în la îndoială eficiența și siguranța produselor, dar aceste produse au fost uh, deja aprobate de EMA și prin această practică la nivel național se dublează analizele, se dublează ve um, verificările și pacientul este cel care are de suferit, pentru că trebuie să aștepte foarte mult timp până să primească aceste medicamente. Așadar, conform informațiilor mele, asta se întâmplă la nivelul statelor membre și sunt familii care trebuie, familii europene <clears throat> care trebuie să plece tocmai până în Statele Unite, uneori au un copil sau doi copii, um, copiii care suferă de boli foarte rare și trebuie să meargă până în America pentru că în Uniunea Europeană nu sunt tratați așa cum trebuie. Și vă dați seama ce înseamnă asta pentru familiile respective care trebuie să înceteze orice fel de activitate de muncă în țara lor, în Uniunea Europeană, pentru că trebuie să se ducă cu copiii până în Statele Unite. Imaginați-vă toate costurile care revin acestei familii și Uniunea Europeană are într-adevăr um, obligația de a se arăta solidară cu astfel de cazuri. Avem experți naționali care lucrează la Agenția Europeană, însă totuși vedem cum autoritățile la nivel național pun la îndoială autorizațiile emise de EMA. Asta face ca și credibilitatea EMA să aibă de suferit, dar întreaga industrie farma europeană de asemenea. Și, așa cum am spus, cel care suferă este pacientul, pentru că accesul la tratament este îngreunat sau întârziat, nu primește medicamentele de care are nevoie. Așadar, eu pun o întrebare. Cum are de gând Comisia să abordeze acest subiect? Uh, având sprijinul președinției malteze și cum se va asigura că agențiile la nivel național nu-și mai depășesc atribuțiile și nu mai pun astfel piedici pacienților când vine vorba de tratamente și medicamente aprobate de EMA. E vorba de pacienți care suferă de boli rare, deci boli foarte grave și sunt oameni care nu au acces la tratamentul pe care ar putea să-l aibă. Este inacceptabil să le facem viața și mai grea acestor oameni în secolul 21. Thank you very much, Madame Dali. Thank you, Chair, and let me... Mulțumesc, doamna Dali, mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc domnului Ryan în primul rând pentru că a venit astăzi la noi și a abordat această chestiune foarte importantă. Vreau să preiau ceea ce au spus antevorbitorii, domnul Lize, doamna Grostet, pentru că e un semn bun să vedem cum cooperarea transfrontalieră este o prioritate în președinția malteză și pentru că asta trebuie să avem în vedere întărirea cooperării transfrontaliere prin promovarea centrelor de excelență, de exemplu, mai ales în acest domeniu al bolilor grave. Și aici subliniez mai ales ceea ce a menționat domnul Lize. Pentru că eu sunt din Malta, e un stat membru mic. Și mai mult decât alte state membre, ne confruntăm cu probleme când vine vorba de acces prompt la produse medicamentoase noi. Piața nu este foarte atrăgătoare, date fiind problemele cu care economia malteză se confruntă și bolile rare sunt un, o preocupare, mai ales în ceea ce privește familiile care au copii, de exemplu, ce suferă de o astfel de boală rară. Suntem de părere că Uniunea Europeană trebuie să ne ajute uh, pe cât posibil și să aducă la oaltă resursele în acest moment fragmentate la nivel național. Acțiunile comune vor fi benefice atât pentru medici, pentru cercetători, cât și pentru pacienți. Trebuie să facilităm acest schimb de informații la nivel transfrontalier. Domnul Ryan ne-a vorbit de câteva inițiative care aduc la oaltă statele membre, dar aș vrea poate ca Comisia să ne spună cât mai multe despre măsuri foarte specifice care să fie în ajutorul acestor state membre de mici dimensiuni. Însă, Trebuie așadar să cooperăm și, mai important, să ne coordonăm. S-a menționat domeniul cercetării și văd că în 2007 Și așa trebuie să ajungem la rezultate concrete și să vedem cum putem facilita lucrurile astfel încât pacienții noștri să aibă acces la tratament. Poate nu neapărat în statul lor membru, dar în alt stat membru al Uniunii Europene. Doamna McGuinness. Thank you, Chair. And um, as one of the members who requested this item be placed on the agenda, I want to thank the coordinators and you, Chair. Uh, for your opening remarks and the committee. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru toate contribuțiile pe care le-am auzit aici. E foarte important ca cei care suferă de boli rare să știe că noi aici, în comisia noastră, facem eforturi pentru a-i sprijini. Am fost emoționată în momentul în care am văzut acest punct pe ordină de zi, pentru că am participat recent la o reuniune um, care punea în legătură, practic, Brexit, ieșirea Marii Britanii, cu um, eforturile noastre pentru abordarea problemelor rare. Um, nu cred că are rost să discutăm acum detaliile legate de Brexit în domeniul sănătății publice, dar cooperarea transfrontalieră în sănătatea publică în Uniunea Europeană a dus la salvarea de vieți omenești. Oamenii de știință, cercetătorii, medicii lucrează împreună pentru a oferi pacienților tratament și medicamente și pacienții, cetățenii europeni au, reuși, au putut să um, călătorească în alte state membre pentru a avea acces la tratament. Odată cu ieșirea Marii Britanie, acest lucru va fi mai greu. Uh, întâlnirea de care v-am spus a avut loc în februarie și foarte mulți pacienți au spus la această reuniune că recunosc um, eforturile făcute de Marea Britanie și în cercetare și în tratament. Cred că trebuie să avem grijă în comisia noastră ca atunci când vorbim despre Brexit la nivel global, din perspectivă individuală, personală, ar putea fi consecințe extrem de grave pentru sănătatea individului respectiv. Nu știu dacă Comisia poate să comenteze asupra celor spuse de mine acum, dar să nu uităm că ieșirea Marii Britanii va avea impact și în sănătatea publică la nivel general, dar și în viața pacienților ce suferă de boli rare. Doamna Grostet a făcut câteva observații extrem de pertinente. Presupun că vom afla mai mult odată cu um, prezentarea acestui raport la începutul anului viitor, dar aș, aș întreba Comisia cum se asigură că revizuirea cadrului legislativ va încuraja și nu va descuraja dezvoltarea de medicamente necesare pentru tratarea bolilor rare. Cred că am fi foarte interesat să auzim un răspuns la această întrebare. Apoi, în ceea ce privește accesul la tratament și costurile foarte ridicate menționate în alocuțiunea comisiei, cum putem să avem o abordare care să ofere acces echitabil în Uniunea Europeană pacienților, indiferent de statul membru de proveniență, pentru că uneori, într-adevăr, costurile sunt exorbitante. Mă bucur însă să văd că comisia noastră abordează subiectul bolilor rare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru că ați inclus acest subiect pe ordinea de zi, tocmai astăzi, când este ziua bolilor rare. Este un prilej foarte bun de sporirea conștientizării, pentru că deseori nu vorbim destul în mediile publice despre aceste boli rare și nici cercetarea nu abordează subiectul suficient. Mă bucur așadar să vedem că sprijinim cetățenii europeni și că vorbim tocmai astăzi despre acest subiect pentru a vedea ce am obținut până acum, ce trebuie să facem de acum încolo. Cred că bolile rare reprezintă un sector extrem de problematic la nivelul Uniunii Europene. Aceste boli de obicei sunt greu de definit, greu de diagnosticat. Așa cum s-a spus, deja s-au făcut multe pentru a veni în sprijinul familiilor, pacienților, pentru a ne asigura că cei care sunt afectați de o boală rară au dreptul la îngrijiri medicale. E vorba și de regulamentul 141 pentru dezvoltarea de uh, medicamente Până de curând, acești pacienți nu aveau acces la tratament. Deci s-au făcut multe, dar sunt încă multe de făcut, în special în ceea ce privește coordonarea politicilor la nivel național, dar și în ceea ce privește cercetarea în anumite domenii, în anumite zone din Europa, mă refer mai ales la sudul Italiei, dar sunt și alte zone, publicul îi susține pe cei afect, Publicul nu îi susține suficient pe cei care suferă de boli rare. Ceea ce înseamnă că familia pacientului trebuie să facă niște sacrificii foarte mari. În Uniunea Europeană, de multe ori, din păcate, pacienții trebuie să călătorească foarte departe pentru a avea acces la tratament. Și cred că trebuie să redefinim tipul de îngrijiri medicale de care are nevoie un pacient ce suferă de o boală rară. Trebuie să ne dăm seama de problemele reale cu care se confruntă acest pacient, dar și familia sa. De fapt, ăsta este scopul unei zile a bolilor rare. Accesul trebuie să fie echitabil. Mulțumesc. Domnul Pielicini. Colega Caputo, nu? Mulțumesc, doamna președinte. Susțin tot ce a spus domnul Caputo și eu consider că există multe inițiative importante, cum este această zi mondială a bolilor rare, Uh, ca să atragem atenția cetățenilor asupra unei uh, problematici sociosanitare foarte importante. Și, <clears throat> de fapt, pentru că pacienții afectați de aceste maladii sunt o minoritate, uh, tendința este ca ei să fie lăsați la o parte. Aceste patologii nu reprezintă o prioritate pentru sănătatea publică, și atunci e foarte dificil să dezvolte medicamente, să se testeze medicamente și așa mai departe. Evident că piața medicamentelor pentru maladiile rale nu este foarte profitabilă și de aceea industria farmaceutică însăși nu prea are interes să investească în cercetare și dezvoltare de tratamente pentru aceste maladii. Și pentru că aceste maladii sunt întotdeauna grave sau foarte grave, sunt cronice, adesea degenerative și uh, mortale, și de multe ori uh, se manifestă în perioada copilăriei și creează dizabilități, uh, ducând la pierderea de autonomie și la... Uh, sunt foarte grave și în termen psihosocial, pentru că singura diferență între pacienți și față de pacienții obișnuiți este lipsa de terapii și de susținere practică pentru viața cotidiană. Deci, sarcina noastră este nu să transformăm aceste maladii rare în maladii neapărat uh, care se pot uh, rezolva, dar să nu lăsăm pe nimeni în urmă, cum se spune, ca Big Pharma să fie stimulate să găsească tratamente adecvate și intervenția publică pentru asta este indispensabilă. Noi am lansat de câteva ori ideea unei societăți farmaceutice publice europene, europene care să beneficieze de fonduri publice de cercetare pentru aceste maladii, ca să nu ajungem la paradoxul ca și mai multe finanțări publice se dau pentru o cercetare care să ducă la bun sfârșit numai atunci când industria farmaceutică va fi sigură că face profit. Aceste calcule extrem de cinice făcute pe pielea cetățenilor noștri trebuie să fie respinse. Președintele, mulțumesc tuturor foarte mult reprezentantul Comisiei. Aveți eh, cuvântul ca să reacționați. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să abordez foarte succint câteva din observațiile făcute. În primul rând, în ceea ce privește legătura mai bună între programele de cercetare, sănătatea publică și inițiativele noi, cred că cea mai bine a fost orientările care au fost furnizate uh, în ceea ce privește legătura între pacienții care suferă de boli rare în sistemul de sănătate și sistemul de îngrijiri, sistemul social. Cred că este una din zonele unde trebuie să continuăm să sprijinim statele membre pentru a vedea care sunt legăturile pe care le-au făcut așadar în sistemele lor în cazul acestor pacienți. Domnul Petucini vorbea de stabilirea, de acordarea priorității pentru cercetare vorbea de inițiativa comună de cercetare din 2019 care reunește statele membre, Comisia și programele de cercetare menite să analizeze felul în care poate fi canalizată mai bine cercetarea în domeniul bolilor rare. În ceea ce privește impunerea în aplicare a regulamentului pentru medicamente și cazurile punctuale amintite de doamna Grostet, unde pacienții au fost nevoiți să caute tratamentul în afara Uniunii Europene, cred că există două aspecte. În primul rând, evaluarea tehnologiilor disponibile, rețeaua pe care o promovează la ora actuală Comisia, ar trebui să servească pentru dezvoltarea unei abordări uniforme care să permită evaluarea felului în care pătrund medicamente pe piață. În același fel am analizat lacunele în domeniul medicamentelor inovatoare, pentru a, iar la ora actuală avalu, evaluăm uh, împreună cu Agenția Europeană pentru Medicamente felul în care putem accelera procedurile. Știu că Parlamentul European pregătește un, parlament, pregătește un raport pentru mâine care va analiza felul în care se stabilește prețul medicamentelor. Va fi un raport interesant de analizat. Aștept să continuăm discuțiile cu EMA și agențiile statelor membre, cât și Comisia Stamp, o serie de vorbitori au vorbit de președinția malteză și atelierul care a fost organizat la sfârșitul lunii martie. Sper că în acest fel miniștrii vor avea ocazia să analizeze mai îndeaproape provocările pe care le pune punerea în aplicare a politicii privind bolile rare, mai ales în ceea ce privește accesul la îngrijiri. Doamna, doamna Dali, în intervenția ei vorbea de provocările pentru statele membre de mai mici dimensiuni. Cred că rețeaua europeană de referință s-ar putea dovedi de mare utilitate în acest sens. Rețeaua europeană de referință 24 va fi lansată săptămâna viitoare și cred că va aduce plus valoare pentru statele membre de mai mici dimensiuni. Iar în ceea ce privește observația doamnei Năghinez uh, privind uh, Brexit, Comisia nu ar dori să se pronunțe la ora actuală, având în vedere că nu s-a declanșat deocamdată procesul de notificare. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Se încheie în acest fel dezbaterea prevăzută pentru astăzi. Am finalizat și ordinea de zi. Următoarea noastră întâlnire este prevăzută pentru data de 9 martie. Vă invit acum la fotografie. Nu eu sunt cea răspunzătoare de organizare, dar vă întreb unde să mergem afară? Afară. Se pare că fotograful ne roagă să ieșim afară. Există un loc potrivit pentru această poză. Atât. Mulțumesc!